nicio formă nu trebuie să încurajăm practici care susțin uh, guverne care încalcă uh, regulile uh, asumate în domeniul climatic și promovează schimbările climatice. Există uh, legislație care ne permite să nu acceptăm pe piața europeană produse care nu respectă criteriile de mediu uh, Planeta este un cartier micuț. Asta ne-a dovedit-o, este un mic sat. Asta ne-a dovedit-o pandemia COVID. Trebuie să facem apel uh, la uh, guvernul brazilian, dar și la autoritățile locale să acționeze. O facem pentru noi și pentru copiii noștri. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum domnul Marco Sanchez Amor. Mulțumesc, doamnă președinte. În acești ani de politici populiste, lipsa de dezbatere de calitate democratică duce la uh, degradarea calității mediului. Nu există populiști care uh, promovează drepturile și mediul. Din potrivă, întotdeauna uh, promovează exploatarea resurselor naturale. Toți Trumpii, Bolsonaro sau Orban sunt de fapt apărătorii unui, uh, unei politici economice ultraliberale pe, timp, pe uh, termen scurt. Este vorba de această idee de drepturi limitate la resursele naturale pe care fiecare naționalist îl consideră, le consideră proprii cum ar fi mediul și ca și cum consecințele acestor practici ar putea fi împărțite în funcție de clivajele politice. Amazonul poate fi considerat ca o resursă a întregii umanități, ca și zona arctică și încă câteva um, zone de acest tip dar este în primul rând o resursă a, a mm, celor care trăiesc acum acolo, mai în primul rând popoarele indigene și cei care vor trăi acolo în viitor, care sunt uh, expropriați de drepturile lor de către guvernul Bolsonaro. Uniunea Europeană acționează pe criterii de mediu, dar și pentru a oferi din nou calitate a mediului, dar și a democrației acestor oameni din Amazon. Eu, unul ca italian, n-am nicio problemă să mă întorc în circunscripție să spun că am vorbit despre Amazon, cum am vorbit și despre Extremadura altădată. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Merci, Madame la Domnul Pascal Duon. Mulțumesc! Chico Mendes a fost ucis acum peste 30 de ani în Brazilia pentru că a apărat atunci pădurea amazoniană. De când a fost asasinat, sute de indigeni și sindicaliști au fost uciși în Brazilia și cinci în ultimele luni. Nu trebuie doar să denunță, denunțăm, să-l denunțăm pe Bolsonaro și guvernul brazilian și să găsim vinovați. Bineînțeles, au responsabilitatea lor, dar nu trebuie să uităm și insist că defrișările aceste crime împotriva planetei, împotriva biodiversității, acapararea terenurilor indigenilor și genocidul acestora sunt fenomene pentru care păstrăm și noi, avem și noi o responsabilitate, pentru că importăm soia ca să ne hrănim vitele. Importăm ulei de palmier. De aceea este distrusă această pădure amazoniană. Cât un teren de fotbal pe secundă, jumătate uh, din defrișările din lume au loc în Amazon. Deci trebuie să vedem lucrurile așa cum spând, sunt. Uh, nu trebuie să deplorăm efectele și să apreciem cauzele. Trebuie să nu fim doar spectatori pasivi sau complici trebuie să conștientizăm faptul că suntem coautorii al acestor drame. Imediat, și ați spus-o, domnule comisar, și vă sprijinim în legătură cu asta. Trebuie să ne schimbăm legislația, trebuie să facem în așa fel încât datoria de vigilență să stea la baza acordurilor noastre internaționale, Trebuie să punem capăt uh, tratatelor de liber schimb așa cum sunt ele acum. Da, Europa trebuie să rămână deschisă, dar trebuie să punem capăt acordului cu Mercosurul și tuturor celor care distrug planeta acum. Mulțumesc. Următorul vorbitor este Tilimeț de la Vers, vă rog. Mrs. President, I am... Mulțumesc. Sunt șocată să asist la ultimul val de defrișări uh, amazoniene. 2020 se spune că este anul cel mai distrugător de când lumea pentru Amazon. E coincidența faptului că s-a mutat uh, centrul pandemiei în Brazilia nu trebuie să ne surprindă. Iar Ricardo Sales, ministrul mediului, a spus că vrea să profite de această ocazie, faptul că toată lumea se uită înspre pandemie, în așa fel încât să facă o dereglementare și să demonteze legile. Popoarele indigene sunt între cele mai puternic lovite, nu doar de faptul că își pierd terenurile din cauza acaparărilor și din cauza defrișărilor, ci și din cauza pandemiei, pentru că rata mortalității în rândul lor este de două ori mai mare decât în rândul populației obișnuite. Întreprinderile au o răspundere mare pentru că îi finanțează pe mari deținători de terenuri și exploatează terenul pentru producția de carne și pentru uh, producția agricolă. Asta trebuie să se oprească. Consumatorii trebuie să fie în alertă. Trebuie să oprim acordul periculos cu Mercosur. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Helmut Scholz are cuvântul din partea GUE. Herr Comisar. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Ministrul, de, ministrul mediului al uh, guvernului Bolsonaro, la ultima reuniune a cabinetului, a propus și citez, acum că uh, mass media vorbește numai despre COVID, trebuie să folosi, folosim liniștea ca să schimbăm um, uh, legislația. Încheiat citatul. Uh, acesta este spiritul în, a, în care acționează guvernul Bolsonaro. Da, domnule Duron uh, când încheiem un acord de liber schimb cu acest, dacă am încheiat un acord de liber schimb cu acest, acest guvern, care nu respectă nici măcar un cuvințel din, uh, din prevederile de mediu, e și responsabilitatea noastră. Uh, nu put, trebuie să punem capăt uh, uh, infracțiunilor față de uh, popoarele indigene. Uh, tot ce este prevăzut în uh, uh contracte în, trebuie respectat. Ce se întâmplă însă dacă semnăm Mercosurul? Noi îi amintim uh, politicos domnului Bolsonaro că există capitolele respective și el ne râde în nas. Avem nevoie uh, și de uh, o lege uh, Uh, cu privire la lanțul de aprovizionare pentru a arăta cu degetul firmele care profită de pe urma traficului uh, cu pădurea Amazon amazoniană. Mulțumesc în numele grupului uh, SND, doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei în ceea ce privește situația din uh, Brazilia și defrișarea. Nu pot decât să mă raliez celor care au criticat guvernul Bolsonaro în ceea ce privește lipsa respectului drepturilor omului, a drepturilor lucrătorilor. Uh, lipsa respectului propriului teritoriu, dar sunt de acord și cu ce a spus Pascal Durand. Uh, și anume el a vorbit despre corresponsabilitatea noastră în calitate de europeni. Corresponsabilitatea noastră în faptul că uh, continuăm să ne îndreptăm cu mare viteză către zid, semnând aceste acorduri de liber schimb, uh, fiind incapabil să uh, obligăm aceste state să respecte capitolele cu privire la dezvoltarea durabilă și la mediu. Spuneți, domnule comisar, că acest uh, capitol este obligatoriu în uh, toate acordurile de liber schimb. Spuneți că acest uh, TSD, capitolul cu privire la dezvoltarea durabilă din acordul de liber schimb, va reglementa. Nu reglementează nimic, organizează discuții, dar nu, nu impune sancțiuni. Ceea ce vă cerem noi nu este marketing, nu e uh, discuții. Uh, vă cerem sancțiuni. Da, acorduri comerciale, dar acorduri comerciale de o reală nouă generație, astfel încât să putem sancționa țări precum Brazilia, precum altele, care nu respectă aceste prevederi. Și solicităm și uh, să existe o uh, obligație de vigilență pentru multinaționalele europene, astfel încât victimele să poată depune plângeri oriunde s-ar afla împotriva acestor uh, întreprinderi. Uh, avem de-a face cu dreptul umanității, avem popoare indigene în momentul de față care sunt exterminate în pădurea amazoniană și trebuie să le dăm dreptul să depună plângere împotriva multinaționalelor care nu respectă nimic. Mulțumesc, spune doamna președinte. Urmează acum domnul Görans în numele grupului Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Defrișările din Amazon sunt rezultatul unei politici atât de degradate ca și aceste spații defrișate în fiecare an. Aceste defrișări sunt gradul zero al politicii. Da, pentru că actorii degradării pădurii amazoniene știu foarte bine că pot conta pe complicitatea guvernului actual și de a președintelui său. Astfel, um, are loc o ruptură cu politica din perioada 2004-2012-2013. În această perioadă, o politică voluntaristă a limitat paguba și s-a creat atunci um, un organism pentru a crea proiecte de conservare a pădurii. La conferința de la Copenhaga privind mediul, Brazilia uh, a fost uh, complet tăcută. Am dubii în legătură cu eficacitatea instrumentelor noastre. Acele vigilența uh, întreprinderilor importatoare pe bază voluntară e foarte bine, dar e oare suficient? Vorbiți despre dialog, dialogul politic. Da, trebuie să, ca acesta să aibă loc, dar nu va fi suficient. Credeți că Bolsonaro va face ceva altfel? El face parte din acea categorie de oameni care, la nivel internațional, beneficiază de sprijin mare și cu Biblia în mână uh, și cu dorința de a uh, distruge, dorește să ucidă uh, tot ceea ce s-a făcut până acum pentru a structura planeta noastră a cărei existență este amenințată. Ați înțeles despre ce e vorba. E vorba de acordul comercial UE-Mercosur, care, dacă rămâne neschimbat, va fi primit de Bolsonaro ca o primă pentru irresponsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Caroline Rus de la Verzi. Mulțumesc, doamnă președinte. Ce se întâmplă în pădurea amazoniană nu ne poate lăsa indiferenți. Pădurea amazoniană este necesară popoarelor indigene, dar este și plământul planetei. Este și un rezervor um, inestimabil de biodiversitate și este amenințat. Culturile de soia sunt responsabile nu numai de defrișări, ci și de poluarea uh, râurilor și fluvilor, de distrugerea habitatelor pentru uh, o serie întreagă de uh, animale și pentru distrugerea vieții multor agricultori. Uh, guvernul Bolsonaro calcă în picioare drepturile popoarelor indigene, dar nu este numai o problemă braziliană. Când avem un acord de liber schimb cu Mercosur, când importăm produse din Brazilia, când băncile noastre, întreprinderile noastre finanțează această distrugere, devenim complici ai acestui ecocid. Acum trebuie să acționăm. Defrișările continuă în ciuda inițiativelor în număr crescut la nivel european. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de leadership astăzi, pentru că mâine va fi prea târziu. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum domnul Mick Wallace în numele GUE. 70. Mulțumesc. Din 1970, peste 700 de mii de kilometri pătrați din pădurea Amazon au fost distruși lăcomia industriei uh, agroalimentare, industriei uh, de exploatare a minereurilor nu cunoaște limite. Acordurile neoliberale UE comerciale sunt adevăratul dușman. Avem acum acordul cu Mercosur și Comisia pare să fie în uh, serviciul big business pentru a găsi cele mai ieftine prețuri. Acordul cu Mercosur va duce la și mai multe defrișări în Amazon. Va fi un acord rău pentru micii fermieri de pretutindeni în Europa, din Irlanda inclusiv. Pentru că acordul în acordul Mercosur de-abia s-a menționat această problemă. Finafol și Verzii s-au opus până acum acestuia. Micii fermieri în Irlanda nu sunt doar îngrijorați uh, pentru traiul lor, s-au și săturat de ipocrizia UE pentru că se spune statelor membre să reducă emisiile din domeniul agricol, dar în același timp se pregătește importarea de produse contaminate care sunt distrugătoare. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Are acum cuvântul Bernd Lange de la SND. Mulțumesc, doamnă președinte! Într-adevăr, defrișarea amazoniană nu este o problemă nouă, o cunoaștem de zeci de ani de zile, așa că întrebarea despre acordul comercial nu este cea decisivă aici decisiv este ce se face din punct de vedere politic acolo, căci este greșit. Bolsonaro uh, a, nu, nu a făcut altceva decât să pună paie pe foc. Așa că trebuie să vedem cum putem pune noi problema în așa fel încât să detensionăm lucrurile. De asemenea, este deosebit de clar încă un aspect. Această problemă merge mână în mână și cu faptul că noi suntem importatori de materii prime din Brazilia. S-a vorbit despre carnea de vită. Dacă ne punem problema cererii și dacă aceasta joacă un rol, atunci trebuie să vedem un pic ce facem și de această parte a problemei, cum găsim soluția aici. Și aici comisia este în defensivă, într-adevăr. A lansat o comunicare în urmă cu doi ani în care se spunea că este nevoie de reglementări la nivelul cererii, în așa fel încât să stabilim aceleași condiții de concurență sunt uh, doar cuvinte. N-a fost nimic transpus în fapte. Așa că iată unde trebuie să acționăm, să vedem ce facem de partea noastră, de partea cererii, cum stabilim uh, echitatea. Doamna Burcart a făcut o propunere în raportul domniei sale cu privire la o evaluare și verificare a lanțului de aprovizionare, să vedem de unde vin produsele în Europa și cum. Trebuie să mergem înainte cu asta și mă aștept ca Comisia să vină cu o propunere aferentă, în așa fel încât în următorul an să dăm cu adevărat o lege europeană pentru asta. Iar în ceea ce privește Brazilia, dragi colegi, nu e vorba doar de Bolsonaro. Recent am văzut un sondaj din Brazilia, 88% din populație se pun uh, împotriva defrișărilor, așa că trebuie să purtăm uh, o discuție și cu societatea civilă, cu guvernele regionale care se poziționează diferit față de Bolsonaro și care merită susținere, deci e important să susținem poporul brazilian. Mulțumesc! Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Stefan Biju de la Renew. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un mesaj pentru fiecare dintre noi. Am o întrebare în legătură cu sensul a ceea ce facem aici pentru a construi ziua de mâine, o lume mai justă, mai, soli, o lume mai, justă, mai solidară, care pune omul și mediul în centrul fiecarei acțiuni pe care o avem pentru supraviețuirea noastră. Care este sensul dacă acceptăm că la ușile Europei, la ușile Guianei din franceze, uh, care face parte din Uniunea Europeană, deci lângă noi în Brazilia, un guvern de extremă dreaptă execută rece un plan criminal de destrugere masivă a pădurii amazoniene, criminal pentru populația autohtonă, criminal pentru patrimoniul nostru comun de biodiversitate mondială, criminal uh, pentru generațiile următoare. Am spus-o de o mie de ori și de o mie de ori alertele noastre au avut de a face cu cinismul arogant al acestui președinte de extremă dreaptă, pentru că atunci când noi împreună stăteam în casă pentru a lupta împotriva coronavirusului în Brazilia, în mai, în câteva zile, 115.000 de terenuri de fotbal au fost incendiate voluntar um, și ilegal. A nu lupta împotriva defrișărilor înseamnă a fi complice la o crimă programată împotriva viitorului umanității Visăm ziua de mâine, dar pentru a ne trăi, pentru a trăi, ne, ne trăi viitorul trebuie să respirăm, să respirăm cu doi plămâni, cel albastru al oceanelor și cel verde al pădurii. Visăm lumea de mâine, dar încă de azi destinele noastre sunt legate, indiferent unde suntem pe planetă. A venit momentul să intervenim. Acum 50 de ani, un om de știință trăgea semnalul de alarmă în legătură cu efectul bătăilor aripilor unui, uh, uh, uh, unui uh, uh, fluturaș în Brazilia. Dacă nu facem nimic, nu vom mai avea nici fluturi, nici oameni. Mulțumesc! Mulțumesc și acum urmează domnul Hoisling de la Verzi, vă rog. Dragi colegi, niciodată nu vom găsi un vaccin împotriva schimbărilor climatice. E clar acest lucru. Și tocmai de aceea, schimbările climatice și biodiversitatea vor trebui să revină în prim plan când va trece criza coronavirusului. Însă în Brazilia avem de-a face cu un guvern care folosește, fără rușine, criza pentru a defrișa și mai mult. Nu putem permite asta. Iar uh, ei iar ambasadorul Braziliei spune nu, nu există defrișare, ați primit cu toții mesajul din partea lor. Cine face un deal, cine face un acord cu acest guvern, devine complice la distrugerea acestui uh, uh ecosistem, la distrugerea și amenințarea uh, indigenilor. Suntem al doilea cel mai mare importator de soia. Produs, uh, politica noastră agricolă produs, produce uh, tone de carne cu soia importată din Brazilia. Trebuie să ne schimbăm politica agricolă. Acest lucru este cheie. Nu putem continua ca până acum. Fac apel și la guvernul uh, federal să abordeze um, să elimine Mercosurul de pe ordinea de zi uh, ca președinție și să pună în prim plan biodiversitatea și lupta împotriva schimbărilor climatice. Mulțumesc. Urmează acum doamna Santos în numele socialiștilor. Os números são esmagadores. Em 2019, a Amazônia perdeu o equivalente a... Mulțumesc. Cifrele din 2009 uh, încoace sunt uh, îngrijorătoare. În 2020 ele vor uh, deveni și mai inacceptabile. 1500 eh, de kilometri pătrați de pădure sunt tăiați. Guvernul brazilian promovează exploatarea 60% din uh, suprafața pădurii amazoniene. Doresc să utilizeze terenuri protejate și să permită uh, exploatarea minieră a terenurilor indigene. Doresc să privatizeze peste 105 milioane de hectare pentru a face să crească exponențial exploatarea dramatică a resurselor. E un genocid, un etnocid, un ecocid. Sunt cuvinte folosite de 600 de șefi indigeni pentru a descrie tragedia ecologică și umană datorată um, lui Jair Bolsonaro. Atacurile împotriva ecologiștilor și împotriva indigenilor, uciderile acestora au uh, s-au sporit din cauza sentimentului de totală impunitate. Și în, profitând de criza COVID-19. Ce putem face înainte de a fi prea târziu? Trebuie să protejăm mai bine pădurile, să sprijinim mai mult popoarele indigene și pe cei care apără pădurile. Trebuie să luptăm împotriva impunității, dar trebuie să facem și mai mult. Este necesar și este urgent să interzicem intrarea pe teritoriile noastre a um, unor produse care se datorează uh, defrișărilor. Este posibil să facem ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Thomas Weitz de la Versi. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aproape 10.000 de kilometri pătrați pe an. Iată uh, rata cu care scade pădurea amazoniană din cauza defrișărilor. Regatul Unit, de exemplu, mănâncă cam 500 de terenuri de fotbal, uh, echivalentul uh, cantității de carne de vită importată. Și apoi producția de soia este ilegală chiar și sub legea braziliană. Președintele Bolsonaro încurajează defrișările ilegale, încurajează încălcările drepturilor omului uh, E vorba de populațiile indigene. Noi însă, cei de aici din Uniunea Europeană, suntem parteneri, suntem complici la această climă, responsabili de mii de kilometri pătrați de defrișări din cauza faptului că importăm soia și carne de vită. Investim miliarde de euro în fiecare an pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice. Investim miliarde de euro pentru a susține uh, pentru a-i susține pe fermierii noștri împotriva concurenței neloiale pe piața internațională. E vorba de producătorii de carne de vită. Deci cum să explicăm acest paradox? utilizăm banii aici pentru a combate schimbările climatice și finanțăm dezastrul în străinătate. Este ipocrizie. Opriți Mercosur și puneți interdicții de import pe soia și carne de vită din Brazilia acum. Mulțumim foarte mult, spune președinte. Are cuvântul acum doamna Carmen Avram de la SND. Mulțumesc

Mulțumesc. Urmează acum domnul sau doamna Holmgren de la Verzi. Amazonas e världens... Mulțumesc, doamna președinte. Se spune că uh, pădurea amazoniană este plămânul planetei. Însă, de fapt, este opusul pentru că ea absoarbă, absoarbe uh, o bună parte din CO2-ul nostru, este uh, cea mai un ecosistem foarte fragil, sensibil. Știm cât de grav va fi dacă vom pierde pădurea amazoniană. Importanța pădurii amazoniene pentru climă uh, nu este ceva ce poate fi supus unei dezbateri, este un fapt. Oricine din această sală care consideră că aspectele economice ar trebui să fie, să prevaleze, e bine, aș vrea să vă întreb. Credeți că puteți uh, respira uh, PIB, puteți uh, mânca bani? Dacă nu, cred că trebuie să luptăm împreună pentru pădurea amazoniană. Mulțumesc! Îi dau cuvântul acum domnului comisar Sinchevicius în numele Comisiei. President. Doamnă președinte, stimați eurodeputați, dezbaterea de astăzi a transmis un mesaj foarte clar din partea Parlamentului. Problema defrișărilor amazoniene este o prioritate la nivel transpartinic, iată, aproape. De asemenea, s-a arătat că se înțelege foarte clar că există provocări multifacetate. Uh, e vorba de resursele naturale de care, care trebuie protejate populațiile indigene, uh, desigur lucrând în parteneriat cu țările din uh, regiune. Dumneavoastră, doamnă McGuinness, ați spus pe bună dreptate că trebuie să analizăm uh, complexitatea lanțurilor noastre de aprovizionare. Este foarte adevărat, o mare provocare, dar pot să vă ofer garanții. Exact asta facem, lucrez îndeaproape cu colegii mei pentru a alinia standardele de mediu, comerciale, de sănătate, de uh, climă, tot ce ține de defrișare. Vă asigur că Comisia nu oferă doar asistență tehnică și financiară țărilor din regiune pentru a aborda această provocare. Discutăm cu și ascultăm pe uh, cei din rândul comunităților indigene, cei care suferă de pe urma un impact direct, cum spunea și noastră doamnă Burkhardt și cum spunea și doamna Matiaș. Lucrăm și pe scena politicilor domestice pentru a reduce propria noastră amprentă de carbon uh, în ceea ce privește contribuția la defrișări. Desigur, în cooperare cu SAE și cu serviciile diplomatice ale statelor membre utilizăm toate canalele diplomatice pentru a ne angaja pe acest subiect important. Comisia deja ia, deja ia acțiune importantă pentru a susține efortul global, în așa fel încât să abordăm problema la originea ei în ceea ce privește defrișarea și să protejăm drepturile indigenilor, să protejăm comunitățile locale amenințate de defrișare și acapararea terenurilor. Aștept deci cu nerăbdare rezultatul deliberărilor dumneavoastră cu privire la raportul INI al doamnei Burkhardt despre cadrul Uh, legal pentru a opri defrișarea globală. Sunt ani de zile de daune care nu mai pot fi reparate. Uh, și după ultimele reuniuni uh, de mediu, e foarte clar că suntem într-un punct de cotitură. Trebuie să sporim efortul pentru a proteja ecosistemele noastre, de exemplu pădurile. Uh, nu doar ca o soluție pentru problema de biodiversității și pentru schimbarea climatică, ci pentru a obține rezistență. În răspuns, uh, ca răspuns la toți cei care ați menționat uh, guvernul uh, brazilian, cerem tuturor autorităților naționale, inclusiv guvernului brazilian, pentru a lua toate acțiunile necesare ca să oprească defrișările și ca să facă o cooperare în acest sens cu toate autoritățile competente. Vrem să ne asigurăm că defrișarea scade într-un ritm rapid, substanțial și permanent desigur, uh, în ideea că există dorință de cooperare în acest sens. Îi spun și domnului Ștefănuță, care ne-a mintit că problema defrișărilor nu există doar în străinătate, ci și mai aproape de noi, aici în Europa. Dumneavoastră vă răspund în felul următor. Eu urmăresc îndeaproape evoluția în Europa și sunt gata să iau acțiune fermă și în ograda noastră. Pentru că mulți ați menționat acordurile de liber schimb, permiteți-mi să vă aduc aminte că toate acordurile noastre moderne de liber schimb conțin prevederi ambițioase, chiar dacă imperfecte, în ceea ce privește susținerea dezvoltării durabile. Faptul că noi încheiem negocieri pentru acorduri de asociere cu țările Mercosur nu înseamnă că suntem de acord cu toate politicile acelor guverne în toate domeniile clar nu înseamnă asta, dar este un mod de a avea niște angajamente reciproce obligatorii față de acordul de la Paris, așa cum prevede, de exemplu, acordul UE-Mercosur. Este o cale a dialogului pentru a conlucra cu Brazil și alți parteneri din regiune ca să facem presiuni, să ne încurajăm unii pe alții să uh, ne ridicăm la înălțimea angajamentelor pe care le-am asumat în acordul la Paris, împreună să lucrăm pe chestiunile de mediu. Țările Mercosur, inclusiv uh, Brazilia, au uh, și angajamente de, cu privire la defrișare uh, în obligațiile cu privire la acordul la Paris. De exemplu, E vorba de inițiativa uh, celor care preambalează carnea de uh, vită în Brazilia pentru a nu obține carne din uh, zonele unde s-au obținut terenuri agricole ilegal. În concluzie, stimaților deputați, mai sunt foarte multe de făcut. Vom continua munca pe propunerea legislativă care va veni la anul. Aștept cu nerăbdare să lucrez îndeaproape cu dumneavoastră pe acest subiect important. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Mulțumim pentru participarea la această dezbatere. Dezbaterea este închisă. Se, uh, reuniunea se suspendă până la uh, orele 13.30.